Am de făcut un anunț. În acord cu aliniatul 24 aliniatul 4, pot să vă spun că nu s-a solicitat nicio intervenție de corectare a votului, sugestie care fusese făcută ieri de după amiază. Așadar, uh, se pare că lucrurile au fost corectate. Și trecem acum la următorul punct și anume